Maman. Start. We come to the human rights, democracy. Uh, Dragi colegi, haideți să începem votul. Avem instituirea unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială. Contele Lambsdorff este raportor, deci trebuie să fie vorba de un instrument care se aplică la scară mondială. Unde este a, e în Libia. Cine e responsabil uh, pentru acest uh, raport? Aveți ceva de spus în numele domnului Lamsorf? Contele Lamsorf nu poate fi alături de noi astăzi, pentru că își îndeplinește sarcinile în Libia. Promovează acolo democrația. Avem întotdeauna nevoie de conți care să promoveze democrația. So, let's start with uh, Amendment 93. Deci începem cu amendamentul 93. Cine pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 la 23 se respinge. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Fem 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. DV7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem mai departe la FEM 8. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 105. Pentru. Împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Se respinge 27 de voturi împotriva și 21 pentru. 103 pentru. Împotriva. Abțineri. Încă o dată. 103 pentru. Împotriva. Abțineri. Se, se adoptă. 104 pentru. Împotriva. Se adoptă. 106 pentru. Împotriva abțineri, se adoptă. DV9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă. Mm, nu e clar. Hai să verificăm. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Doamna Crața, se pare că nu e ziua ei. 25 la 25 se respinge. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem acum la DV10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul.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 S-a închis votul. 29 a 19 se adoptă. DV11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 114 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 115 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 116 pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a închis votul. S-a închis votul. 25 la 25 se respinge. Trecem acum la 117 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 165. Nu. Fem 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 121. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 122. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 123. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17, 124, 125 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 126. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 129. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 120. Nu, celelalte devin caduce. Trecem la 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem atunci la 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 133-134. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FEM 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FEM nu mai votăm. Și trecem acum la FEM 13. Pentru. Împreună. Abțineri. Se respinge. FEM 14. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FEM 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 136 pentru. Nu, nu, 137 pentru. 137. Coval. Cine pentru? Împotrivă. Vă rog încă o dată, cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 138. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 139. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 139. S-a respins. Vreți să verificăm? Bine. Da, a fost respins. Nu i-am înțeles niciodată pe socialiști când ne întreabă dacă au câștigat sau nu. S-a închis votul. N-a fost ideea mea. <laughs> Cine-i de vină? Cine a cerut, uh, cine a cerut verificarea? Ia spuneți. Cineva din partea asta. Fem 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 140. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Fem 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Eu cred că se respinge. Că se adoptă se corectează președintele. S-a închis votul. Da, într-adevăr se adoptă. DV17 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 141 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 142 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 143-44 pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. DV18 pentru, Împotriva, abțineri, se adoptă. Mm, se respinge. 145 pentru, Împotriva, abțineri, se respinge. 146 pentru, Împotriva, se respinge. 147 pentru, Împotriva, abțineri, se respinge. DV19 pentru împotrivă abțineri se respinge. 148 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 150 pentru împotrivă abțineri se adoptă. DV20 pentru împotrivă abțineri se respinge. FEM19 pentru Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 151. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 152. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 158. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. DV23. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. DV24. Nu e caduc. Da, FEM 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Da, următorul e caduc. 164. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 160. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 161. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 162. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 163. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Fem 21 pentru, împotrivă, se adoptă. Vreți să verificăm? S-a închis votul. Se adoptă. 166 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem atunci la 169. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. DV25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 27. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Fem 23. Pentru, împotrivă, se adoptă. 28. Pentru, FEM 23, vreți să verificăm? Bine, s-a deschis votul. Äh, äh, s-a închis votul. Se adoptă. Da, trebuie să dea nu o bere, doar o jumate de bere, persoana care a cerut verificarea. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Buget 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 171 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Fem 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 182. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Treizeci până la treizeci împreună. Cine este pentru aceste trei amendamente? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Fem 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Fem 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14, 40 eh, cu amendament oral. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. TV1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FEM 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 45. Pentru. Împotrivă. Încă o dată. 45. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 46. Pentru. Mm, nu e caduc, spune președintele. Da, da, totuși. 46. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar haide să verificăm mai bine. S-a închis votul. Da, se adoptă, e clar. FEM 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem atunci la 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. DV3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bugete 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum mergem mai departe la compromisul 4. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 81. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Fem 6. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Buget 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Buget 8. E caduc. Următorul e caduc. Și acum votăm acordarea mandatului de negociere prin vot electronic. S-a deschis votul. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Da, cred că o să mă îmbăt la sfârșitul ședinței astea. 49 de voturi, nici un vot împotrivă și 4 uh, abțineri. Cineva să-i trimită o telegramă domnului Conte. Trecem acum la instrumentul pentru finanțarea cooperării pentru dezvoltare. Ana Gomes nu este alături de noi azi. Da, cred că este cu domnul Lambsdorff în Libia. Cine o reprezintă pe doamna Gomes? Din partea socialiștilor? Doamna Muniz. Începem cu amendamentul 41. Pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem atunci la 43. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem atunci amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 52 pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm. Eu cred că se respinge. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 26 la 25, deci se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 59. Pentru. Verificăm. S-a închis votul. 22 de voturi la 23, deci se respinge. 20 pentru. Împotrivă, abțineri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 Putem să votăm până la 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem din nou să-l votăm amendamentele doamnei Brandner ce-am votat acum? Întreabă președintele. Amendamentul 2. L-am făcut? Da, se adoptă. 31, la 31, domnul Mauro dorește să intervină. Grazie, președinte. Un amendament orale. Vreau doar să propun ceea ce am trimis și doamnei raportor și dumneavoastră mi-a spus că era de acord, dar am să citesc textul în limba engleză direct. For development, it is important that union external policies do not counteract developing countries' efforts in achieving the MDGs in line with Article 208 of the Treaty on the Functioning of the European Union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 Împotriva abțineri, se adoptă. 36 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 37 pentru. Împotriva abțineri. Haideți să verificăm. 37. S-a închis votul. Se respinge. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. se respinge. 5. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Se adoptă. 7. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Și acum vot electronic pentru întregul aviz, așa cum a fost modificat. Acum s-a închis votul. E un record mondial acest uh, scor. Vreți să verificăm? 54 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. O felicităm uh, pe raportoarea absentă. Probabil că e mai bine așa să nu fie aici. Da, da, și eu o să plec atunci când votați raportul meu, ca să am același succes. Trecem acum la raportul Brandner instrumentul pentru stabilitate. Doamna Brandner, doriți să mai faceți vreo observație? Nu? Atunci începem cu compromisul 1. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 92. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 94. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 96. Pentru. Nu, nu. DV5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 96 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Se respinge, spune președintele. 95 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Următoarele sunt caduce până la 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Poftiți? Vreți să verificăm? 102? Da, da, cred că într-adevăr o să mă îmbăt. 102, haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 35 la 18, deci s-a adoptat. Compromisul 6, pentru. împotriva abțineri, se adoptă. Trecem acum la 106, pentru. împotriva abțineri, se respinge. Compromisul 7, pentru. împotriva abțineri, se adoptă. Bugete 7. Unde este bugete 7? Da, sus pe pagină. Cine pentru? împotriva abțineri. Se adoptă. Vreți să verificăm? Sunt prea mulți verzi aici. Da, da, au șapte voci aici, șapte persoane, dreptul la șapte voturi, ca și ieri. Închidem votul. 30 la 25 se adoptă. Deci bugete 7, la ce fost asta acum? 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru. Putem să votăm toate amendamentele Lözing împreună, de la 109 la 123? Cine este pentru aceste amendamente? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Bugete 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 124. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bugete 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dar haideți să verificăm. S-a închis votul. Ba nu, s-a respins cu 23 de voturi la 30 împotriva. Trecem atunci la amendamentul 28. Pentru, împotrivă, abțineri. Da, aceeași majoritate, cred, ca și înainte. Haideți să verificăm. 28. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 13 pentru 40 împotrivă, deci se respinge cu o și mai largă majoritate împotriva. E majoritatea care de obicei nu ia parte la vot. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul. 26 pentru, 25 împotrivă, se adoptă. Compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 33. Spune președintele. Pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 36 cu amendamentul oral pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. DV15 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 37 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. DV16 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. DV17 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38 pentru, 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 153 pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a închis votul. 32 la 24 se adoptă. 44 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. DV19 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 45. Pentru. Împotrivă. Abținere. Se adoptă. 46. Pentru. Împotrivă. Abținere. Se adoptă. 154. Pentru. Mm, nu, nu. E, ca, e caduc acesta. Și următorul. Trecem la 47 și DV20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11. Pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 158 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Se respinge. 159 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Intra 2 pentru, împotriva, se respinge. 160 pentru, împotriva, Abțineri. Se respinge. Inta 3. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Cred că se respinge, dar verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 49. Pentru. Potriva? Abțineri. Mm, nu mi-e clar. Verificăm. S-a deschis votul. Votul aproape că s-a închis. Acum s-a închis. Se respinge 27 la 27 de voturi. DV21 pentru. Împotriva abțineri, se respinge. Inta 4. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 26 pentru, 30 împotrivă, se respinge. Trecem la 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 163 se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 164 pentru, abțineri, se respinge. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 167, spune președintele. Se corectează 166. E aceeași variantă. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 170 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Inta 5. E caduc. 171 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, se adoptă. 172 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Poftiți? Ce? Se întâmplă, întreabă președintele, 172. Cine este pentru? Împotrivă, Da, ar fi trebuit să știu, într-adevăr. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. A fost o combinație interesantă de voturi. Cred că se respinge, dar să vedem. S-a închis votul. Da, se respinge la diferență de un vot. Trecem acum la 57. Pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 58 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 178. Putem să votăm până la 186 într-un singur vot? Cine este pentru aceste amendamente? Împotriva lor? Abțineri? Se respinge. 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Inta 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Da, Inta 7 s-a adoptat. 188. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 63 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. DV24 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 64 e caduc. Ba nu, ba nu, 64. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Inta 8 e caduc. la 65 avem un vot pe părți. Doamna Brandner, vă rugăm să ne explicați cum stau lucrurile. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să vin în întâmpinarea PP-ului și S și D-ului și propun un vot pe părți. Prima parte, care spune Ensuring Adequate și așa mai departe, până la Public Health și diverse epidemii. Deci să lăsăm partea asta în text. Deci să votăm un minus, să punem un minus aici, dar să rămână partea asta în text și partea a doua, unde e vorba de planificare de urgență, gestionare a stocurilor farmaceutice, să lăsăm această decizie celor de la sănătate, să punem un plus, ceea ce înseamnă că această parte iese din textul nostru. Bine, 65. Cine e pentru? Prima parte. Împotrivă. Se respinge. Se respinge. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. 66. Pentru. Împotrivă. abține Se adoptă. DV25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Inta 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 80 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. DV4 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la amendamentul 6, pe trei părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bine, verificăm. S-a închis votul. 29 la 27 se adoptă. Partea a treia. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Doamna Brandner, să nu vă arătați bucuria prea evident. 85. Pentru. Împotriva, abțineri. Se adoptă. 86 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 87 pentru, împotriva, N-am înțeles, socialiști au votat da sau nu? Împotrivă. Bine, atunci se respinge. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, mm, ba nu, ba nu, e caduc. Trecem la 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 6 pentru, împotrivă, se adoptă. Da, următoarele încă nu sunt destul de coapte ca să le votăm. Votăm acum mandatul de negociere prin vot electronic. S-a închis votul. S-a închis votul. Se adoptă 54 de voturi pentru, două voturi împotrivă, nicio abținere. Vă mulțumesc. Doamna Brandner. Da, vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru colaborare. Vreau să-i mulțumesc uh, din tot sufletul și vreau să-i mulțumesc lui Marcus, care se reîntoarce în Spania, în serviciul uh, ministrului de externe și care a făcut o treabă excelentă în Parlamentul uh, European. Doamnelor și domnilor, înainte de a preda președinția vicepreședintei, vreau să-i spun la mulți ani lui Tunechelam. So, colleagues, we have... Uh, Dragi colegi, So, colleagues, we can start. Dragi colegi, putem să începem cu ultimul vot de astăzi. Deci nu e încă ultimul, corectează președintele pe vicepreședinte. Începem imediat cu DV16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. INTA 2. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. DV17. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Inta 3 și DV18. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 39. Cine este pentru? Nu, scuze, este caduc. A, da, precedentele a fost 39. Deci, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 14. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Identic cu DV26. Trecem acum la 45. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. DV28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. DV29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. INTA 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. DV30 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Buget 13. Pentru.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 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 55 și 56 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. DV35 și INTA 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. DV36 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 59 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendul, amendamentul 60 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 61 pentru. Împotrivă. Abțineri? Trebuie să verificăm, vă rog. Amendamentul 61 s-a deschis votul.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 abțineri se respinge. Inta 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Inta 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Buget 16 pentru, <clears throat> împotrivă. Abțineri se adoptă. Buget 17 pe două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Buget 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, nu, Domnul Brock. Da. Am ajuns la o nouă formulare care face ca totul să fie mai clar și toate grupurile sunt de acord. Promovarea va fi finanțată din instrumentul pentru drepturile omului și democrație și în cazul condițiilor uh, dificile, banii care rămân pot fi folosiți pentru a, a finanța uh, Bursa Europeană pentru Democrație. Deci este noua formulare de la amendamentul 73 cu acest amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Doriți să, să luați cuvântul, domnule Tenac? I'm the, I'm the rapporteur. Mr. Brock, Mr. Brock is the Domnul Brock este raportor și avea un amendament oral. Nu se aude ce spune domnul Tanok din sală. I don't know what was this uh, uh, remark, but uh, let's let's continue let's continue with, with the vote. Seven. Continuăm votul. Amendamentul 73 cu acest amendament oral al raportorului. Cine este pentru?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 Conținutul nu se schimbă, ci doar locul unde este plasat amendamentul în lista de vot. 79. Trebuie să votăm, o treabă? Da, bine. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Do 80. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 81. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 82 și 83 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. DV45 și 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Inta 10 pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. DV48 pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem să votăm în bloc bugete 22 și 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 20 a fost retras, 89, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nouăzeci acum. Cine este pentru? Nu. Sunt caduce, spune raportorul. Buget 22 a fost respins. Nu, deci trebuie să votăm de pe 49 și 90. Cine este pentru, împotrivă? Abțineri se respinge. Vreți să verificăm 90 și DV50? Amendamentul 90 și DV50. Please close the vote. S-a închis votul. Se adoptă cu o diferență de două voturi. DV51 pentru, împotrivă, abțineri. Nu a fost clar. Verificăm DV51, vă rog. Se respinge. Against. Pentru împotrivă, abțineri se respinge INTA 12, 91 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV53 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Please close the vote. Se închide votul. Se adoptă. 98, de 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55, DV pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56, DV pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Bugete 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 100, buget 29 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. INTA 18 și 19 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Bugete 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Buget 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV4 pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. A doua parte pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru. Împotrivă, abțineri. Nu e limpede. Haideți să verificăm electronic. 26. Please close the vote. Se închide votul se respinge cu 27 împotrivă, 25 pentru. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 și bugete 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 al raportorului pentru, împotriva abțineri se adoptă. DV7. Pentru împotriva abțineri se adoptă. DV8. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Bugete 7. Încă o dată, vot pe părți, prima parte, cine este pentru. Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, pentru împotriva abțineri se respinge. Inta 1. Pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 6. Pentru împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Iar apoi ajungem la amendamentul 36, Lambsdorff Macovei, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Vom vota 38 electronic. Cred că se respinge, dar nu sunt sigur. Amendment 38. Amendment 38. Amendamentul 38 se supune la vot. Close the vote. Se închide votul. Se respinge. Cu 26 de voturi împotriva. Bugete 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm acum mandatul prin vot electronic. Two more colleagues need to vote. Încă doi colegi mai trebuie să voteze. Bun. Se închide votul. 49 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, 3 abțineri. Felicitări raportorului domnului Brock. Andrei.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 E o gimnastică bună, domnule Casulidis. E bună pentru inimă înainte de vacanță. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1 pentru. Împotrivă.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 Împotrivă. Nu e clar. Haideți să votăm electronic. Is colleagues. There are still seven colleagues. Uh, Mai trebuie să voteze șapte colegi. Six more, five more. Încă șase, încă cinci. Ok, let's close. Bun, se închide votul. Se respinge cu o diferență de un vot. Compromisul 2, pentru. Sorry? Raportor. Raportorul. Haideți să votăm compromisul 2. Avem o problemă cu lista de vot a PPE-ului, fiindcă aici ar trebui să fie plus la compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 54. Pentru, împotrivă, abțineri? Se respinge. 55. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 58 pentru. 56, îmi cer scuze, spune domnul președinte. 56 va fi supus la vot pentru, împotriva abțineri se adoptă. 57 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 59 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Doriți să suprim la vot electronic 59? Bun. Edită? Why do we have no vote on compromise three, uh, on the compromises? There's never a vote. Please close the vote. Se închide votul se respinge cu 27 de voturi împotrivă, 21 pentru. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 72 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. 72 is So please close the vote. Se închide votul. se respinge cu o majoritate covârșitoare. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 79 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 78 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 80 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 81 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 84 pentru. Împotriva, abțineri se respinge. Doriți să verificăm electronic 84. Bun. Easy. Five more colleagues uh, didn't vote. Încă cinci colegi, vă rog, votați. Se închide votul. Is rejected. Se respinge cu 28 la 21. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89. Vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 90. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 92. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95. Vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 98. Vot pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar, haideți să verificăm electronic 101. Ah, wieder nicht. Oh Gott, die Tante, die Edita ist eine Katastrophe. Again, five colleagues are not here. Okay, please close. Cinci colegi sunt absenți. Haideți să închidem votul se respinge cu 25 la 22. Compromisul 4 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru,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 a doua parte a amendamentului 122. Please close the vote. Vă rugăm să închideți votul. Rejected. Se respinge cu diferență de două voturi. Trecem mai departe la compromisul 6. un amendament oral din partea raportorului. Domnule Broc, aveți cuvântul. Am ajuns la un acord cu unele grupuri, PP-ul și socialiștii, bineînțeles că și alții sunt bineveniți să ni se alăture. Dacă citiți textul amendament, compromisului 7, 6, polarizarea pe linii uh, politice în, uh, și laice în uh, societatea turcă. Ar trebui să, să scrie acolo polarizarea profundă, deep. Dacă sunteți de acord, vă propun să votăm compromisul în această formă. Domnule președinte, spune domnul Duff, nu înțeleg exact ce înseamnă acest lucru. Care este întrebarea dumneavoastră, domnule Duff? Întrebarea mea este ce înseamnă? Înseamnă că nu ne, ne concentrăm aici pe diviziunile laice sau religioase, ci pe diviziune la nivel general, care le includ și pe acestea, dar nu numai ne referim la polarizarea generală a societății turce, fără să punem accentul pe chestiuni laice sau religioase. Stimați colegi, putem fi de acord asupra compromisului numărul 6 cu amendamentul oral introdus de domnul raportor. Votăm acum cu acest amendament oral. Cine este pentru? Compromisul 6. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă cu acest amendament oral. 129. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 127 cu amendamentul oral, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următoarele patru amendamente ale domnului Maier Haideți să le votăm. O 130, 31 și 32, aceste trei amendamente vor fi votate în bloc, amendamentele domnului Maier, nu? 130? Cine este pentru? We have done it already. We voted already before there was... L-am votat deja înainte. Există o dublură în lista de vot. Am votat deja 129, este prezent de două ori, 130 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 131 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 132 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 7 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 136. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 143. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144. Pentru, împotrivă. Haideți să verificăm 144. Please call. We have no voted 128. Shall I close the vote? Yes, please close the vote. Se închide votul. Yes. Yes, yes, yes, yes. Is adopted 20... Se adoptă cu 23 la 20. 145 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. <clears throat> Verificăm electronic. Please close the vote. Se închide votul. Se respinge. 27 la 21. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. șase pentru, împotrivă, 155 este caduc dacă se adoptă compromisul 6. Se pare că avem alte liste de vot. Ok, then... Uh... Raportor. I think the raport... Domnul raportor. Am ajuns la un acord asupra compromisului 6. Și anume că acest compromis cuprinde toate amendamentele cu privire la Turcia. Aceasta este lista veche. Dar asta este acordul la care am ajuns. Intră aici toate amendamentele cu privire la Turcia. Haideți, vă rog, să nu creăm probleme și să păstrăm acest acord la care s-a ajuns între raportorii din umbră ieri seară. Deci toate aceste puncte până la 69 sunt acoperite de compromisul 6. Okay, let's uh, follow the recommendation of uh, our reporter and Haideți să urmăm recomandarea raportorului și să votăm amendamentul 166. Pentru, împotrivă, abțineri, se respingem. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 170 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 171 pentru, tot cu amendament oral, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 172 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Haideți să verificăm electronic. 172. Please close the vote. Se închide votul. Se respinge 25 la 21. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 174 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 178 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 179 pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte a 179 cred că se respinge. Vă rugăm să închideți votul. se adoptă cu diferență de un vot, la diferență de un vot. 180 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 182, 181 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 182 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 183 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 184 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 185 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 186 pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 187. Pentru, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm electronic a doua parte a amendamentului 187. Am fost... Uh, mi s-a spus că a doua parte devine caducă, dat fiind că 181 a fost adoptat. Amendamentul 187 nu poate fi votat, îmi cer scuze, spune domnul președinte, fiindcă este caduc. 188 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. Verificăm electronic 188. Chidem votul. Se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 191 cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm electronic 191 cu amendament oral. Doamna Lunacek. Aș dori să iau cuvântul la 191. Ca raportor din umbră, pentru ca ocazul de Sud, aș dori să-l rog pe domnul Lizec să retragă amendamentul oral, fiindcă nu făcea parte din uh, acordul la care s-a ajuns cu raportorii din umbră și vreau să vă rog să votați împreună. Împotrivă, mă scuzați, fiindcă în acordul de asociere cu Armenia și Azerbaijan am avut o formulare diferită și nu vreau să dăm dovadă de standarde duble. Dacă ne referim la uh, Osetia de Sud sau uh, Abhazia ca teritorii ocupate, dar nu și la Nagorno-Karabakh, atunci dăm dovadă de standarde duble. Nu ne putem permite să facem așa ceva. Noi, Parlamentul European, iar aici încălcăm și celelalte acorduri de asociere votate în Parlamentul European. Vreau să-l rog mai întâi pe domnul Liză să retragă amendamentul oral, fiindcă nu s-a ajuns la un acord cu raportorii în umbră. Lista de vot a fost trimis, trimisă noaptea și, dacă nu, vă rog să votați împotrivă din motivele pe care vi le-am expus. Vă mulțumesc. One, so please, the floor is yours. Aveți cuvântul. Din partea grupului socialiștilor vreau să vă spun că suntem întru totul de acord cu domnul Lunacek. Domnul Landsbergis. Nu, eu nu sunt de acord. Sunt vicepreședinte al delegației, fiindcă Mr. Landsbergis, please take care with the microphone. Problema tehnică. we cannot start a debate here, Mr. Nu putem să lansăm acum o nouă dezbatere, domnule Lansbergis, pe această temă. Putem ori să spunem că suntem pentru sau împotrivă. Eu sunt împotrivă, spune domnul Lansbergis. Lipsa de înțelegere față de Nagorno-Karabakh nu, nu poate fi acceptată. Domnule Lansbergis, cum am spus, nu putem să repornim dezbatere pe acest subiect. Nu putem să spunem că n-a fost ocupat, că știm că a fost ocupat. Deci, domnul Brock, aveți cuvântul. Da, poate că putem găsi un compromis. Dacă vă uitați la textul inițial pe care l-am propus eu și îl păstrăm, dar includem aici chestiunea ocupației ruse din Abhazia și Osetia de Sud. Deci să includem aceste chestiuni, dar în rest să păstrăm textul așa cum era, pentru că altfel Uh, nu este normal să vorbim despre Nagorno-Karabakh și Oseția și să nu vorbim despre Abhazia sau invers. So, if that's not acceptable, then... Dacă nu sunteți de acord, nu putem decât să votăm acest amendament oral. Președintele, nu putem să renansăm dezbaterea acum. Este un amendament oral, deci chiar dacă un singur membru se opune, nu putem să-l votăm. Deci cine este împotriva amendamentului oral? Întreabă președintele. A, bine, pe atunci nu putem să-l votăm, pur și simplu. Deci votăm 191 fără amendamentul oral. Amendamentul 191 fără amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Electronic. S-a deschis votul. Please close the vote. S-a închis votul. Is rejected by 26. Se respinge cu 26 de voturi împotriva față de numai 22 pentru. Trecem la amendamentul 192. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 193 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm din nou. 193. Please close the vote is adopted 29 Se adoptă 29 de voturi pentru 18 împotrivă. Trebuie să votăm din nou 194 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm 194? Să deschizi votul. What is freedom. Please close the vote. Is rejected with 27... Se respinge. 27 împotrivă, 20 pentru. 196. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. 212 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 213. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Trebuie să verificăm. 213. Amendamentul domnului Zvoboda. Please close the vote is adopted 26. Se adoptă 26 pentru, 19 împotrivă. 218. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm, vă rog. 218. Please close the vote is adopted. 221 in favor. Se adoptă. 221. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 222. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 223 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 224 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 225 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 226 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 227 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 228 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 229 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 230 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 231 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 235 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 236 pentru, împotrivă, abțineri, mai bine verificăm, vă rog, 236, s-a deschis votul. se adoptă cu o diferență de un vot. 237. Cine este pentru? Se respinge. 238. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 239. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 230. Pentru. 40, spune președintele. 240. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 241 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 242 vot pe părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm 242. Prima parte. Vot electronic. Please close the vote. We become less and less. Suntem din cea ce mai puțin membri în sală. Vă rog să închideți votul. Se respinge 21 voturi împotrivă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Cred că este aceeași majoritate. Se respinge. 140, 243 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 244. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 246. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 247. Pentru? Împotrivă. abțineri. 247. Vot electronic. Trebuie să verificăm. Nu. in favor? In my list is a no. Not with me, not in my EPP list. Okay, close, close the vote. Is adopted by one vote. Se adoptă cu o diferență de un vot. 248 in favor. 248 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 249 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 250 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 251 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 252 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 253 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vreți să verificăm? 253, vot electronic. Four members are not voting, but uh, we are closing the vote. Please close the vote. S-a închis votul, se adoptă. 26 de voturi pentru. 254 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 258 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Votăm 265 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 266 pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm 266. S-a deschis votul, vă rog. S-a închis votul. Se adoptă 23 de voturi pentru 20 împotrivă. Următorul 267, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge, a doua parte, cine este pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 268. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 269. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Nu, trebuie să verificăm 269. Nu a fost clar. S-a închis votul. Se respinge cu o diferență de două voturi. Votăm acum amendamentul ...270. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 271 pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm, vă rog, 271. S-a închis votul. Se adoptă. 272 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 273 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Dacă a fost respins o credere, dacă doriți, putem verifica 273. Încă patru colegi trebuie să voteze. S-a închis votul se respinge cu 20 de voturi împotrivă, 18 pentru. 274. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 276. amendament oral. Cine este pentru? Amendamentul oral numărul 11. Doamna Muniz, vă mulțumesc. Am primit lista de vot cu un sfert de oră înainte de vot. Și n-am avut ocazia să verificăm amendamentele orale. To read oral amendment number 11. Raportorul poate să citească amendamentul oral numărul 11. Sunt doar două cuvinte. Respectul se bazează pe principiul uh, comerțului liber și uh, onest. Free and Fair Trade. Dacă suntem de acord cu acest amendament oral, vă rog să votăm, dragi colegi, amendamentul 276 cu amendament oral. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 277. Cine este pentru? împotriva, Abțineri? Se adoptă. 278. Cine este pentru? Cu amendament oral?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 Dacă sunteți de acord cu acest amendament oral, la amendamentul 278, haideți să votăm. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Trebuie să verificăm, n-a fost clar. Să închis votul. Se respinge. Votăm amendamentul 279 acum. 278 tocmai a fost respins, deci trebuie să votăm 279. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 279 a fost adoptat. Trecem la 280. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Trebuie să vă răficăm. 280.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 287, 287. Da, gândeam în germană, spune vorbitorul. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Haideți să verificăm, dar cred că a fost adoptat. 288 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 289 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm și 289. Yes, please close the vote. Is adopted 23 se adoptă Trecem la 290 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 291 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 292 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm 292. S-a închis votul și se adoptă. 293 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 294 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Doamna Brandner, vă rog. Vă mulțumesc. La compromisul 10 avem un vot pe părți, dar nu a fost bine împărțit acest compromis. Prima parte trebuie să meargă până la uh, statul de drept și drepturile omului și apoi și a doua parte acolo unde este vorba despre uh, încheierea codului de liber schimb care va stimula uh, um, creșterea economică și relațiile comerciale. Pe acea parte, de fapt, vrem să avem un vot pe părți. Doamna Bramner, spune președinte, vă rog să repetați unde doriți un vot pe părți. Da, îmi pare rău am dacă s-a creat o confuzie. Vrem un vot pe părți este la următoarea parte. Going negotiations of a comprehensive EU-India free trade agreement which would stimulate European and Indian trade and economic growth. Only that sentence. Okay. Starting the second part for both parties. To swift de la both parties până la uh, economic growth și restul este foarte bine. Deci mai întâi votăm uh, amendamentul fără aceste propoziții și apoi votăm a doua parte cu aceste propoziții. Deci vă rog să votați până parte pentru împotrivă abțineri se adoptă și acum această a doua parte pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la 303 și 304. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 305. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 305. S-a închis votul, unii colegi și-au uitat cartela de vot în consolă. Se adoptă cu o diferență de un vot. 306. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 307 pentru. 306 nu a fost atâta, deci votăm 307. 307 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 308 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 313 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 317 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 318 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 319 pentru, împotrivă, n-a fost clar. Verificăm 319, vă rog. S-a închis votul. Se respinge. 320 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 321 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 322 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 323 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 324 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 325 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 326, 327 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 328 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 329 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 330 pentru, 330 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 331 pentru, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, trebuie să verificăm a doua parte de la 331. S-a închis votul și se adoptă a treia parte de la 331 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 332 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 333 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 334 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 335 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 336 pentru, împotrivă, abțineri se, ado- se respinge. 337 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Deci, 338 acum. Pentru, împotrivă, abține, Se adoptă. 339 pentru? Împotrivă? Trebuie să verificăm 339. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la 340-341. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. ...339 a fost respins, deci votăm 342. 342. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 343 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 344 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 345 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 347 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 348 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 349 pentru,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 Pentru că amendamentul oral care era conectat a fost respins. Deci nu mi se pare logic. Nu, dacă unul a fost respins, nu poți să-l schimbi pe celălalt. Nu cred că ar trebui să votăm și am să-i fac o propunere domnului Pașcu ca să soluționăm problema. Deci nu mai votăm. Acceptăm recomandarea raportorului, doamna Muniz. Putem să verificăm ce s-a întâmplat cu acel amendament oral care a fost adoptat. Dacă acest amendament uh, nu avea sens, nici nu trebuia inclus în lista de vot. Mr. Simple solution. Domnul Butihofer. Cea mai simplă soluție este am votat și oricum se poate face un amendament oral în plenară. Da. Asta am spus și eu. Dacă 319 a fost respins, n-avea sens să votăm 349. La 319 am spus nu. Deci atunci nu mai are nicio logică. Și atunci propunerea mea era, din cauza acestei soluții, eu am să fac o propunere împreună cu domnul Pașcu, ca să putem să rezolvăm problema. Dar pentru moment nu are niciun sens, pentru că prima parte a fost respinsă și a doua parte, am zis, nu mai are nicio logică. Acceptăm recomandarea raportorului și va exista o sugestie a domnului Pașcu împreună cu domnul raportor și trecem la 350. Același lucru spune raportorul. E o problemă de ordine, nu de conținut. Problemă de ordine. Deci, avem încredere în raportor și trecem la 351. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 352 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 353 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 355 pentru împotrivă, abțineri se respinge 356 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 357 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 358 ca amendament oral, numărul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 363, comandament oral numărul 14, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 364 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 365-366 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 367 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 368 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 369 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 370 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 371 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 372 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 373 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 374 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 375 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 376 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 377 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 378 pentru, Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. 378. Ok, close the vote. Is rejected. Se respinge. Îmi cer scuze, era clar. Am încercat, domnule Van Orden. 379 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 380 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 381 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la compromisul 12. Cine este pentru? Pentru, cer scuze, este da, spune raportorul, că e, un, e plus. Secretariatul nostru a făcut o greșeală, spune domnul Brock. Pentru, împotrivă, abțineri? Compromisul 12 este adoptat. 389 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 390 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 391 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 392 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 393 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 394 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 395 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 396 pentru, împotrivă, abțineri, Trebuie să verificăm. 396. Treste 96. S-a închis votul, vă rog. No, it's fine, it's fine. It's rejected by one vote. 396. S-a respins cu o diferență de un vot, 396. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Amendamentul 8. E o problemă cu lista de vot a PPE-ului. Nu avem consem de vot la 78. Deci 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 12, cine este pentru? Ca natural 15. Așa scrie aici. Vă rog să votați pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cu amendamentul oral. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentele 15 și 16 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 și 22, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm. Amendamentul 23 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 24, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm acum amendamentul 25 cu amendamentul oral numărul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? N-a fost clar. Verificăm amendamentul numărul 27, vă rog. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Vreți să verificăm amendamentul 5? S-a închis votul. Se respinge 23 la 18. Acum votăm avizul Comisiei Buget. Buget 2. Cine este pentru? Buget 2 trebuie să-l votăm. Cine este pentru? Buget 1 este acoperit, este inclus. Buget 2, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Buget 4, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Buget 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum vot electronic asupra proiectului de raport astfel amendat. S-a deschis votul, dragi colegi. A votat toată lumea? Închidem votul. Este unul dintre rapoartele noastre cele mai importante, 34 pentru 1 împotrivă, 6 abțineri, felicitări domnului Brock. Domnule Broc, aveți cuvântul. Vreau să mulțumesc din suflet pentru cooperare tuturor grupurilor politice, raportorilor din umbră, mai există câteva aspecte care nu sunt clare și coerente. Este normal, dar am să vă propun ceva pentru votul din plenară. Vă mulțumesc, uh, domnule Brock, doamna Lusing. Da? Aș dori să spun în numele grupului GUE că noi vom prezenta un raport în minoritate. Da. Secretariatul a notat acest lucru. Vă mulțumesc pentru răbdare și peste două minute continuăm cu ordinea de zi a întâlnirii noastre de astăzi. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 16. Acum trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, raportul doamnei Brandner, acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară. Toată lumea pleacă când vorbim despre gestiunea financiară. Aveți cuvântul, doamnă Brandner. Vă mulțumesc, doamnă președinte. am fost oameni nu e vorba decât despre banii noștri, nu? Dar haideți să începem. Pentru mulți dintre dumneavoastră acest proiect de aviz poate că vi se pare un deja vu. Și este normal pentru că am adoptat un aviz similar în urmă cu 2 ani când doamna Muniz a fost raportarea noastră. The basis for my um, draft. Iar acest proiect este punctul meu de plecare. Acum doi ani, procedura interinstituțională a eșuat din alte motive. Domnule Broc, poate dumneavoastră vă amintiți de ce s-a întâmplat acest lucru. A fost una dintre uh, luptele dintre, din nesfârșite dintre cele trei instituții. Iar acum avem uh, două, uh, două nouă proiecte. Unul privind chestiunile bugetare la nivel interinstituțional și celălalt privind cadrul financiar multianual. De atunci însă lucrurile nu s-au schimbat prea mult. Am preluat o mare parte a documentului doamnei Muniez, care a fost deja adoptat în comisia noastră. În primul rând, se dorește eliminarea anomaliilor dinainte de tratatul de la Lisabona în ceea ce privește CF, uh, ceea ce pește PESC, pentru a include bugetul PESC în bugetul normal. În al doilea rând, ar trebui să sporim flexibilitatea bugetului PESC și dreptul de supraveghere al Parlamentului asupra acestui buget. Vreau să vă vorbesc acum despre două idei eh, și anume, trans- sporirea transparenței bugetului PESC pentru a asigura răs- responsabilitatea și, în egală măsură, ar trebui să existe un punct bugetar pentru fiecare operațiune PESC, și pentru fiecare reprezentant special al Uniunii Europene. Ceea ce a, nu ar uh, reduce flexibilitatea realocării de fonduri între măsuri. Bineînțeles că această flexibilitate este foarte importantă și nu va fi în niciun fel știrbită. Va fi asigurată, dar fiind că prin acest um, regulament financiar se solicită comisiei să se aloce fonduri, să se facă transfer de fonduri între linii bugetare fără să se, consulte autoritatea bugetară. Acest, uh, acest instrument va funcționa rapid uh, și uh, eficient, dar va exista plus valoarea transparenței. Vom ști exact unde sunt folosiți banii. Va exista răspundere politică și nu va avea de, suferat, de suferit flexibilitatea, iar acest lucru ne va permite să stabilim priorități politice, permițându-ne să alocăm anumite sume, de pildă reprezentanților uh, speciali. Apoi, Reuniunea consult, reuniunile, cons, reuniunile consultărilor uh, comune, care sunt cruciale pentru asigurarea bunei funcționări a operațiunilor PESC, se propune ca aceste reuniuni să fie eficientizate pentru a fi mai bine structurate, uh, încât să fie mai bine structurate și încât noi să ne desfășurăm competențele mult mai bine. Se propune și uh, o schimbare a alcătuirii participanților pe alocuri, iar celelalte propuneri au ca scop îmbunătățirea raportării uh, uh, problemelor și încălcărilor. Acest proiect de aviz, ca și anteriorul din 2010, sunt în conformitate cu tratatul de la Lisabona, vor îmbunătăți Uh, supravegherea și răspunderea în domeniul PESC și, în același timp, vor menține flexibilitatea bugetară. Aștept bună răbdare contribuțiile dumneavoastră. Sunt sigură că vom ajunge la un consens, consens în ceea ce privește calendarul. Vreau să vă spun că astăzi vom avea prima uh, examinare, apoi termenul pentru depunerea amendamentelor uh, joi, după care o nouă examinare în septembrie și vom vota la bugete Comisia Competentă pe Fond în octombrie. Uh, Calendarul este stabilit de Comisia pentru Bugete. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare observațiile dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamna Brander. Am marea onoare de a-l reprezenta pe Elmar Brock, deci a prezida ședința noastră. Doamna Nenski dorește să intervină. Nateștea, te rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Stimați colegi, După mine, dezbaterea interinstituțională pe, pe chestiuni bugetare arată că grupurile politice se raliază propunerii Comisiei. Cu toții dorim ca Parlamentul să fie mai bine recunoscut în ceea ce privește monitorizarea și supravegherea fondurilor alocate politicii externe. Scopul Comisiei noastre este nu numai să enunțe această intenție, ci și să ia măsuri uh, măsuri exacte care să aducă la o mai bună cooperare între instituții. Acest proiect de aviz, după mine, face acest lucru în tocmai și mulțumesc colegilor pentru contribuțiile aduse prin amendamente și prin idei. Sperăm că poziția AFET se va bucura de un vot pozitiv și la Comisia pentru Buget. Iar în momentul în care vom ajunge la negocieri cu Comisia și Consiliul, sper că aceste două instituții să fie de, să fie de acord că o supraveghere sporită din partea Parlamentului European nu va face decât să îmbunătățească acțiunile de afacerile externe. Mulțumesc. Aneli, ai cuvântul. Nu este aici. Aneli? Doamna Munis are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Această propunere a doamnei raportor este coerentă cu ce s-a adoptat deja, iar acest lucru este foarte important în cadrul uh, acordului interinstituțional pentru ca părerea Parlamentului European să fie luată în considerare și să fie viguroasă. Toate aceste aspecte uh, sunt foarte importante. Mă refer mai ales la amendamentul 4, care se referă la posibilitatea ca fondurile neutilizate să fie transferate, reorientate, să fie folosite în toată, pe parcursul întregii perioade a perspectivelor financiare, nu doar în anul N plus 3, cum propune Comisia. Iar în ceea ce privește celelalte amendamente, acestea sporesc rolul Parlamentului și uh, îmbunătățesc coerența despre care am vorbit. Așa cum am subliniat și anul trecut, grupul socialist uh, este întru totul de acord și sperăm că această unanimitate care s-a manifestat anul trecut să se repete și anul acesta. Mulțumesc, doamna Muniz. Uh, Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci joi 12 uh, iulie, la prânz, termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Mm. Trecem așadar la punctul 18, raport interimar în interesul obținerii unui rezultat pozitiv în procedura de aprobare a CFM 2014-2020. Raportarea este doamna Marieta Ianacu. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, η κατηγορία ε, του προϋπολογισμού ε, και στην προκειμένη περίπτωση... Mulțumesc. cadrul financiar pentru Europa în lume, acest uh, proiect, a făcut obiectul uh, multor uh, corecții și modificări. Și rezultatul a fost faptul că acesta a fost rezultatul faptului că nu exista suficientă flexibilitate și pachetele financiare erau prea restrânse. Flexibilitatea nu, lipsa de flexibilitate nu permitea intervenții în, de urgență. De asemenea, tratatul de la Lisabona și noile competențe conferite, conferite prin acesta cer uh, fonduri suplimentare pentru ca Uniunea Europeană să poată să joace rolul de actor pe scena internațională. De aceea este salutară propunerea Comisiei în ceea ce privește categoria 4 și în ceea ce privește creșterea fondurilor. Sper că nu vor apărea mari modificări aici din partea Consiliului. Deci sper că nu se vor face reduceri la aceste sume bunicele pe care le-a propus Comisia. Pentru succesul CFM-ului, domnule președinte, uh, sunt necesare următoarele lucruri. În primul rând, flexibilitatea, care este foarte importantă, este necesară pentru ca să putem să reacționăm la situații neprevăzute și la crize care nu au putut fi planificate. Drepturile Parlamentului trebuie să fie păstrate. Avem nevoie, așadar, trebuie să fie protejate, avem nevoie de uh, capacitatea de a uh, supraveghea în același timp uh, aceste uh, cheltuieli. Deci, uh, autoritatea bugetară nu trebuie să-și vadă limitate uh, prerogativele. Și de aceea cred că aceste dispoziții care prevăd o limitare a competențelor autorității bugetare trebuie să fie respinse. Cum ar fi, de exemplu, înscrierea în rezervă a creditelor, respectiv interdicția privind înscrierea în rezervă a creditelor. De asemenea, propun utilizarea unei proceduri pentru transferul automat al fondurilor neutilizate la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar. Există un consimțământ uh, al Consiliului pentru programul 2014-2020 și acesta trebuie să um, acesta necesită consimțământul Consiliului față de modul în care Comisia propune uh, realocarea fondurilor. Și, în sfârșit, domnule președinte, vreau să atrag atenția asupra capacității de adaptare care trebuie să fie mai um, mai mare, adaptabilitatea asistenței financiare pentru țările candidate și țările potențial candidate este foarte importantă, pentru că, după cum știți, avem principiul mai mult pentru mai mult, adică țările să fie susținute în funcție de progresele pe care le fac, în funcție de capacitatea de absorpție a Uniunii Europene în același timp. Mulțumesc, domnule! Mulțumim, uh, Marieta Ianacu, și, în primul rând, ia cuvântul acum um, doamna Muniz ca prim raportor din umbră, apoi vor urma și doamna Lozing și celălalt raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Iannacu ne-a prezentat uh, um, opinia sa uh, pozitivă referitoare la noua sumă propusă pentru Categoria 4. 9,4 milioane. Aceeași sumă ca și pentru ca și până acum. Socialiștii vor depune amendamente pentru a crește capacitatea Uniunii Europene de a acționa ca actor global, um, astfel încât intervenția să nu fie limitată doar la un grup mic de țări terțe, ci ca influența să poată fi simțită în întreaga lume și, de exemplu, în America Latină. Um, din păcate, pentru anul 2014 nu există nicio mm, creștere prevăzută a fondurilor spre deosebire în comparație cu anul 2013 și noi credem că bugetul uh, aici este un instrument politic prin care să putem garanta că vom fi în stare să ne ducem la bun sfârșit mandatele pe care ni le-am asumat. Uh, în această direcție vor merge amendamentele noastre. Noi considerăm că politica externă a Uniunii Europene um, include, în primul rând, niște țări strategice pe care ar trebui să le menționăm și, de asemenea, ar trebui să menționăm și capacitățile din rubrica 4 și să includem aici posibilitatea ca fondurile să poată fi utilizate pentru a reacționa la situații de urgență, la situații de criză. Ei, suntem recunoscători doamnei Ianacu pentru aviz, la care vom depune totuși amendamente din partea socialiștilor. Doamna Francisca Brandner, mulțumesc, domnule președinte. Noi în general, în principiu suntem de acord cu linia propusă de doamna Iacanu, eh, Ianacu. Dacă vedem dezbaterea de la Consiliu și toate reducerile propuse, cred că va fi un mare succes dacă vom reuși să menținem nivelul pe care îl avem. Și cred că acesta trebuie să fie obiectivul nostru. Și dacă ne unim forțele, poate vom reuși să obținem acest obiectiv. Dacă însă vrem să cerem mai mult în ideea de a obține măcar atât, bun, și asta e o opțiune, dar uh, în același timp cred că e periculos să uh, cerem niște lucruri pe care știm că nu le putem obține. Cred că mai bine încercăm să menținem ceea ce avem. Eu am văzut negocierile bugetare uh, în care Parlamentul intră în germană, se spune, cu obrajii plini și ieși uh, cu buzele umflate. Deci nu putem să cerem ceva ce nu putem uh, susține, ce nu putem argumenta. Sper să avem un uh, CFM puternic pe partea de afaceri uh, externe și haideți să încercăm să susținem acest obiectiv. Mulțumesc! Mulțumesc, Francisca Bratner. Acum, Sabine Lozing. Da, vreau să mulțumesc și eu raportoarei. Suntem de acord în sensul în care susținem um, propunerea sa, chiar dacă avem o flexibilitate mai mare și competențe mai mari pentru comisie, mecanismele de control parlamentar um, nu trebuie să, fi, să, să fie limitate, să fie um, prejudiciate în niciun fel. Um, controlul bugetar trebuie să rămână pe poziție, dacă nu cumva trebuie chiar să fie consolidat. Avem și păreri eh, diferite eh, și sunt unele difer- divergențe fundamentale referitoare la politica externă, politica de securitate și eh, de aceea am, am înaintat o serie de amendamente politice. Mulțumim, doamnă Lozing. Mai dorește să intervină cineva? Comisia? Nu. Nu. Mai bine nu. Bun, fiecare poate să intervină, dar pentru că timpul este cam uh, înaintat, mai bine da cuvântul raportoarei. Doamna Ianacu, mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru tuturor colegilor pentru toate contribuțiile. Uh, grupul socialist uh, uh, dorește uh, niște modificări, sigur că putem să discutăm și să preluăm amendamentele. Am o atitudine pozitivă și deschisă. Putem să ne așezăm la masă împreună cu toți raportorii din umbră și să ajungem la un rezultat împreună. Foarte bine. Așadar, putem să încheiem această dezbatere. Joi, 12 iulie, la prânz, este termenul pentru depunerea amendamentelor. Și acum, doamna Oiuland, Cristina Oiuland, văd că vine, deci e foarte bine pentru că trebuie să tratăm punctul dânsei, protecția consulară a cetățenilor Uniunii Europene în străinătate. Ați ajuns la fix. Uh, Această propunere este foarte importantă, o propunere de ordin practic se referă la protecția cetățenilor europeni în afara teritoriului Uniunii Europene. Propunerea inițială, provenită de la Comisie, se concentra asupra situațiilor de criză din afara frontierelor Uniunii Europene, iar propunerea era legată de nevoia de a îmbunătăți coordonarea între țările europene în situații de criză sau de situații extraordinare, se propunea ca Uniunea Europeană să își uh, aleagă o țară de conducere, să-i spunem, în astfel de situații. Acum, uh, Dosarul a ajuns în discuție la Parlament, iar um, eu, împreună cu alți colegi, am uh, înaintat uh, o propunere de mai bună coordonare, iar acum se înregistrează o majoritate, iar colegii care au uh, și care au înaintat amendamente sunt de aceeași părere că în loc să alegem o, o țară, o singură țară care să conducă operațiunile, uh, ar trebui să ne folosim de reprezentantele, reprezentanțele permanente ale Uniunii Europene în țările terțe. Asta din mai multe motive. În primul rând, ar fi foarte important uh, să ne folosim de aspectele, prevederile juridice ale tratatului de la Lisabona, care permit acest lucru. Iar în al doilea rând, majoritatea țărilor membre ale Uniunii Europene, mai ales uh, cele mai uh, mici nu au consulate în toată lumea, dar acum avem Serviciul European de Acțiune Externă și ar trebui să ne folosim de această posibilitate pentru a le oferi un rol de coordonare și pentru a garanta că toți cetățenii europeni vor, vor beneficia de tratament, de tratament egal uh, și de asistență consulară eficientă și adecvată cât mai repede cu putință. Am mers mai departe, chiar, și cred că ar fi binevenit ca în perspectivele pe termen lung Serviciul European de Acțiune Externă, SAE, să preia unele servicii de uh, serviciile, servicii consulare ale statelor membre, ceea ce nu înseamnă nici pe departe că dorim să subminăm importanța țărilor uh, membre și a consulatelor lor, noi nu am face decât să simplificăm procedura pentru cetățenii europeni care călătoresc în străinătate și, în egală măsură, am reduce uh, povara financiară asupra statelor membre din mai multe aspecte și nu în cele din urmă, am spori vizibilitatea și importanța cetățeniei europene în țările terțe. Iată ce doream să vă spun uh, de ordin introductiv, până acum uh, ne bucurăm de un acord uh, și de um, multă înțelegere în Parlamentul European. Sper că după vacanța de vară să avem un aviz final până în luna septembrie pe marginea acestui subiect foarte important. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Nadejda. Ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Pe scurt, Doamna raportor și cu mine suntem de acord privind protecția consulară acordată cetățenilor europeni în străinătate. Și noi ne dorim o mai multă implicare a delegațiilor europene în ceea ce privește oferirea um, asistenței cetățenilor europeni eh, în străinătate, în afara granițelor Uniunii Europene. Sunt conștientă de obiecțiile ridicate de unii colegi britanici de pildă, dar vă reamintesc că Uniunea Europeană are obligații în conformitate cu tratatul de la Lisabona pe care trebuie să le respecte. Și eh, neimplicarea delegațiilor în asistența consulară ar putea fi uh, interpretată ca o încălcare a legislației europene, ceea ce este inacceptabil. Aș dori să se facă mai multă presiune asupra Consiliului și asupra, și asupra SAE spre a folosi mai bine capacitățile delegațiilor. Fiindcă aici ce este important nu este suveranitatea uh, statală, ci siguranța cetățenilor noștri. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și eu raportorului pentru acest proiect de aviz care reprezintă un punct de plecare foarte bun pentru discuțiile noastre. Discuțiile noastre uh, au, au loc de ceva timp, chiar și de la înființarea SAE. Am încercat să aducem în discuție acest lucru. Este vorba aici despre aplicarea tratatului de la Lisabona, așa cum a spus antevorbitoarea mea, care oferă mai multă protecție cetățenilor europeni. Suntem dezamăgiți de propunerea Comisiei Europene, care se limitează la îmbunătățirea coordonării, dar nu vorbește prea mult de rolul delegațiilor Uniunii Europene la fața locului. Eu cred că se pot crea sinergii aici, dar și reduce costurile generale, fără să se reducă serviciile oferite cetățenilor, iar într-o vreme de austeritate nu are sens ca uh, opt state membre să facă același lucru pe teren când știm că uh, Uh, în situații de urgență oricum acționează împreună statele membre. Avem nevoie să spunem statelor membre că dacă dorim să facem acest lucru împreună, atunci vom face economii la nivelul bugetelor naționale, fără să aibă de suferit securitatea acordată cetățenilor europeni. Trebuie să uh, dăm uh, un rol principal delegațiilor Uniunii Europene, care trebuie să fie punctul de contact pentru cetățenii Uh, nereprezentați și astfel pot uh, informa cetățenii în ceea ce privește drepturile lor și protecția consulară. Uh, acesta ar trebui să fie un prag minim. Dacă mergem mai departe și depășim acest prag minim, cred că aceste delegații ale Uniunii Europene ar trebui să aibă sarcini sporite, mai ales unde guvernele naționale doresc să lasă din atribuții. Colegii din Marea Britanie reprezintă o problemă, așa cum a spus și antevorbitoarea mea, și dacă am calcula economiile care s-ar putea face și în Marea Britanie, poate că discuția ar lua o altă turnură. Cred că trebuie să mergem mai departe și doamna raportor și doamna Bauer, care face o treabă foarte bună la LIDE. Cred că trebuie să avem o poziție fermă, să ținem cu dinții de acest lucru, fiindcă aici putem aduce avantaje reale cetățenilor europeni și le putem arăta că Uniunea Europeană ia măsuri în sprijinul lor. Vă mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze că nu v-am putut da cuvântul. Am avut un apel de la un ministru de externe. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Doamna Vergia nu este... Ana, vom, vom, vom Liebe. Da, Edith, Edith, Edith Bauer de la Libe. Uh, uh, Mulțumesc, vă mulțumesc în data această ocazie să mă exprim. Vreau doar să-i spun doamnei raportor că apreciez abordarea dumnea ei și faptul că se implică se concentrează pe implicarea um, SAE. Având în vedere amendamentele pe care le putem depune, aș vrea să nu se uite faptul că există două tipuri de protecție consulară. E vorba despre serviciile oferite în mod regulat, cotidian, și ce se întâmplă în situații de urgență. Serviciul European de Acțiune Externă nu este a, adaptat pentru a oferi asistență în cazul, nu știu, pierderii documentelor de călătorie sau de identitate. În plus, dacă ne uităm la articolele 23 din tratat, unde se spune că un cetățean european poate să se adreseze oricărei reprezentanțe a oricărui stat membru în străinătate, atunci implicarea serviciilor externe în gestionarea riscului este văzută dintr-un alt unghi. Și atunci Trebuie să vedem cum respectăm ad literam prevederile articolului 23 și cum se aplică acesta serviciilor externe pentru oferirea de protecție consulară uh, în situații obișnuite. Termenul limite pentru depunerea amendamentelor 13 iulie la prânz. Și trecem acum la raportul lui Charles Tenac, o strategie UE pentru cornul Africei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Reprezentanta Consiliului tocmai mi-a atras atenția asupra faptului că ar trebui să-i spunem cadrul strategic al UE pentru Cornul Africii și adevărat că 14 noiembrie anul trecut a existat concluzia ale Consiliului pe această temă, iar raportul meu era un răspuns la aceste concluzii ale Consiliului. Și atunci, de dragul uh, consecvenței, putem să spunem uh, cadrul strategic al UE pentru cele opt țări din uh, uh, Cornul Africii, această organizație a țărilor din estul Africii, eu, eu, pe care toată lumea le cunoaște. Este o zonă foarte instabilă, nu, știți că Somalia este poate exemplul tipic în ce privește lipsa de previzibilitate și instabilitate. Acum vedeți contextul din uh, sudul Sudanului, tensiunile din Darfur, tensiunile dintre Eritro- Eritrea și Etiopia și apoi implicarea Etiopiei în Somalia. Și rămâne în continuare una dintre zonele cele mai tensionate și mai periculoase din lume iar instabilitatea este exacerbată de existența pirateriei pe mare, de uh, foamete, de absența statului de drept și de uh, um, faptul că din ce în ce mai multe grupuri teroriste sunt bazate acolo. În raportul meu salut concluziile Consiliului care dorește să existe această strategie pentru regiune mai întâi pentru a colabora cu țările din regiune, pentru a coopera cu organizațiile internaționale pentru soluționarea conflictelor, pentru a se asigura că nesiguranța din regiune nu afectează și alte state din alte regiuni, de asemenea pentru a lupta împotriva sărăciei și pentru a avea mai multă cooperare și integrare economică. Există anumite lucruri specifice, de exemplu Somalia are nevoie de foarte mare de ajutor în acest moment de criză din istoria acestei țări, o țară care traversează o criză veche de mai multe decenii și va avea loc această conferință a donatorilor uh, luna viitoare și trebuie în plus să ne asigurăm că viitoarele alegeri vor avea loc uh, în uh, condi condiții democratice și va trebui să acordăm tot sprijinul noului guvern al Somaliei. Probabil că ați observat că termenul limită de depunere a amendamentelor este 18 septembrie, ceea ce este imediat după ce vor fi avut loc alegerile din Somalia pentru a oferi colegilor oportunitatea de a-și exprima părerea în această privință. Apoi vorbesc și despre lupta împotriva pirateriei care amenință comerțul uh, și transportul maritim și vorbim despre modificările uh, foarte costisitoare de care a fost nevoie la bordul navelor pentru a asigura prezența de uh, personal înarmat și de ofițeri de securitate. Și pirateria fiind un fenomen uh, care se agravează, el are consecințe din ce în ce mai grave uh, în uh, țările din regiune Știți cu toții de operațiunea Atalanta de luptă împotriva pirateriei, a cărui mandat a fost prelungit până în decembrie 2014 și în plus acest mandat a fost extins astfel încât uh, să se vizeze și operațiunile piraților uh, pe uscat, nu numai pe mare. Ieri am aflat mai multe despre acest tip de operațiuni și bineînțeles că trebuie să încercăm să ne atacăm uh, să um, soluționăm rădăcinile, să găsim cauzele acestor uh, uh, atacuri de piraterie. Deci eu cer să existe sprijin pentru sistemul judiciar și penitenciar al țărilor care um, îi prind pe pirați, îi judecă și îi condamnă și de asemenea ar trebui să fie sprijinită infrastructura juridică, ca de exemplu construirea de tribunale și de închisori în aceste țări, pentru ca toate uh, administrațiile să poată să se ocupe în mod adecvat și mm, în spiritul respectării drepturilor omului și a drepturilor judiciare de toți acești pirați care au fost capturați. În atâta timp cât Uniunea Europeană și mulți parteneri internaționali acordă asistență pentru transportul maritim, eu vreau să mă refer și la rolul jucat de țări precum Etiopia și Kenya, care uh, pot oferi trufe, de exemplu, și de uh, Uganda, care a beneficiat de pe urma misiunilor de uh, training uh, finanțate de Uniunea Europeană. Deci și aceste țări pot să își aducă contribuția la efortul comunității internaționale. Și de asemenea, ar fi mai bine să existe forțe de intervenție um, africane uh, cu um, leadership african și cu sprijin european. Am mai folosit acest raport pentru a evidenția bunele exemple din regiune, că, de exemplu, Uh, cazul uh, Somalilandului, care în mod nedrept încă nu a fost recunoscut pe plan internațional, dar care s-a dezvoltat și a dovedit că poate să aibă o bună organizare uh, administra, um, a administrației și pe plan um, economic. În plus, cred că trebuie să exim, găsim un acord asupra celor subiecte care sunt sursă de conflicte mai ales în ce privește împărțirea veniturilor petroliere între uh, Sudan și Republica Sudanului de Sud. Pentru că acest nou stat independent din Africa uh, riscă uh, o situație instabilă de durată dacă nu se ajunge la o înțelegere în ce privește împărțirea uh, veniturilor uh, petroliere. Cum vă spuneam, termenul limită de de depunere în 18 septembrie le vom discuta pe 10 octombrie în uh, comisie și ar trebui ca la plenul din noiembrie să putem să votăm acest raport. Președintele, da, mulțumesc că ați uh, anunțat termenul limită de până la De obicei este răspunderea președintelui. Însă, aș vrea să fac câteva observații. Domnul Svensson, care era raportorul din umbră al PP-ului, nu a putut să fie prezent și m-a rugat să vorbesc în numele său. Mai întâi, domnul Svensson dorește să-i mulțumesc lui Charles Stanek pentru munca excelentă. Este o regiune complexă, cu mari provocări și pentru a pune la punct o strategie și a face o analiză, este nevoie de un, uh, o bună cunoaștere a realităților de pe teren. S-a ajuns la amendamente constructive datorită bunei cooperări dintre raportor și grupul PPE, mai ales asupra unor domenii importante. Pentru PPE, situația trebuie să se concentreze pe respectarea drepturilor omului. Faptul că acestea nu sunt respectate, mai ales dreptul la viață, dreptul la securitate, fac că nu e niciodată suficient să subliniem cât de importantă este cooperarea dintre Uniunea Europeană și autoritățile din regiune. Numai astfel putem să ne asigurăm că aceste drepturi vor fi garantate. Drepturile copiilor, drepturile femeilor au fost neglijate prea mult timp în această regiune. Și mai multe flageluri care afectează această regiune s-au răspândit și în regiunile vecine și știm care este situația deplorabilă a multor populații minoritare. În plus, Trebuie sprijinită lupta împotriva pirateriei pe mare și tot ceea ce se poate face pentru consolidarea economiei din regiune. Un exemplu este finanțarea bunei guvernanțe din Somaliland, pentru că este uh, un model, acest stat este un model pentru celelalte părți ale Somaliei și domnul Svensson urează succes raportorului cu acest text. Acum are cuvântul doamna Maria Mioni. Gracias, eh, președinte. Gracias al señor Tano. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului Tanak pentru acest proiect de raport, care reprezintă un punct de plecare foarte bun pentru discuțiile noastre discuții din care vor mai uh, ieși propuneri și adăugiri la acest document. Am vrea să, aș vrea să menționez, uh, să se menționeze crizele umanitare, să se facă referire la persoanele strămutate intern, uh, la refugiați, să se facă referire la migrație, la efectele subdezvoltării în regiune. Vom înainta amendamente în acest sens. Iar uh, domnul raportor și celelalte grupuri politice sper să fie de acord cu acestea. Dezarmarea și uh, reintroducerea în societate a foștilor uh, luptători, combatanți, sunt foarte importante pentru o funcționează bine și trebuie să se facă referire la acest lucru. Nu se face referire nici la obiectivele mileniului, la obiectivele de reducere a, sănă, a mm, sărăciei și așa mai departe. Toate aceste obiective trebuie să fie scoase în evidență. Bineînțeles, nu este vorba de un raport DEVE, ci de un raport AFET, dar uh, unele aspecte merg mână în mână și nu pot fi luate în discuție separat. Schimbările climatice și efectele acestora, de pildă efectele schimbărilor climatice la nivelul um, um, stabili, um, stabilității acestei regiuni destul de instabilă. Apoi trebuie să nu uităm și despre categoriile vulnerabile de cetățeni, mai ales cei strămutați intern. Ați uh, vorbit despre Atalanta, EU, misiunile de formare, misiunea EUCAP uh, Nestor și, bineînțeles, suntem într totul de acord cu raportorul, dar credem că aici ar trebui să se facă referire și la companiile de de securitate privată care devin din ce în ce mai prezente în regiune pentru a asigura siguranța. S-a solicitat și o foaie de parcurs în ceea ce privește limitarea responsabilității sectorului public și privat. Considerăm că avem ocazia să transmitem un mesaj foarte clar Comisiei că trebuie să ia măsuri în acest domeniu. Mulțumesc raportorului pentru acest, uh, pentru activitatea desfășurată cu privire la acest subiect foarte important. Buticofer. Mulțumesc, doamna Muniz. Acum Rainer Buticofer. Mulțumesc, domnule președinte. Raporteur for the, uh... Vreau să mulțumesc raportorului pentru acest proiect de rezoluție, pentru acest proiect de raport pe care l-a prezentat și vreau să-l asigur că intenționez să joc și un rol constructiv după mine însă mai este cale lungă de bătut. Raportorul a enunțat un principiu cu care sunt într totul de acord, și anume că acest proces ar trebui să fie uh, întru totul și 100% african, iar aici sunt pe aceeași lungime de undă. Vreau să enumăr cinci elemente unde uh, lucrurile stau puțin altfel. În primul rând, în ceea ce privește țările învecinate. Eu, uh, unu, am uh, o atitudine mai critică în ceea ce privește rolul pe care îl joacă unele țări vecine prin acțiunile unilaterale, cum ar fi Etiopia. Iar uh, aici am putea spune că Eritrea a fost acuzată de grupul de monitorizare și a sancțiunilor al ONU că furnizează arme al Shababului iată, acțiuni extrem de negative. Se vorbește despre un cadru strategic despre corn, în legătură cu cornul Africii, dar uh, atitudinea este destul de fragmentată. O schimbare ce ar aduce cu sine o smedenie de elemente pozitive ar fi următoarea. Dacă reprezentantul special al UE pentru cornul Africii ar primi mai multe competențe. Poate am putea să-i, să consolidăm rolul, să ajungem la un acord în Parlament în acest sens. În al treilea rând, eu evaluez mai critic evoluțiile militare. Pirateria nu atinge cote alarmante la ora actuală, mai mult din cauza sezonului ploios și a musonului decât uh, datorită strategiei noastre militare. În al patrulea rând, dau dovadă de oarecare reticență, poate mai mult decât oarecare reticență în ceea ce privește modul în care raportorul uh, acoperă chestiunea independenței Somaliland. La alineatul 11, raportorul propune să se ia notă de faptul că Somalia dorește să fie recunoscut, Somaliland dorește să fie recunoscut ca stat independent și cred că uh, lucrurile sunt privite câș aici. Am putea să privim, uh, să considerăm contribuția Somaliland la siguranță și securitate în regiune ca fiind uh, extrem de importantă, dar nu aș încuraja o tendință o, sau o tendință către independență. Ar trebui să punem mai mult accent pe procesul constituțional care este în desfășurare. S-a înregistrat un oarecare progres, iar acest lucru trebuie să nu treacă neobservat. Vă mulțumesc. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Bütikofer. Mulțumesc, domnule Bütikofer. Doamna Lösing, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc uh, raportorului, dar trebuie să-i spun că, din punctul meu de vedere, avem mari divergențe în ceea ce privește niște elemente fundamentale ale raportului. Sunt de acord cu domnul Butikofer și cu alți uh, antevorbitori atunci când spun că oamenii din Africa trebuie implicați în rezolvarea problemelor de acolo. Dar în același timp nu ar trebui să lăsăm, uh, să scăpăm din vedere cauza și efectul. De exemplu, resursa cea mai importantă, apa, nu este menționată aici, dar uh, responsabilitatea Europei, Indiei, uh, Chinei pentru uh, mizeria în care trăiesc vieții pescari acolo, pentru faptul că uh, flotele noastre uh, suprapescuiesc în apele lor, acest lucru nu se menționează. Raportorul în uh, introducere menționează sărăcia, dar raportor, raportul nu detaliază deloc faptul că sărăcia este una dintre cauzele principale ale probleme, problemelor de acolo. Se uită influența negativă a, poliți- a politicii externe și a statelor industriale din vest asupra uh, sărăciei din Africa și, de asemenea, um, greșelile politicii de până acum din Somalia nu sunt criticate deloc și nu sunt menționate în raport. Raportul vorbește despre uh, implicarea Keniei, Ugandei, Etiopiei a puterilor regionale, dar doar, e vorba doar de țările uh, care, ale căror strategii se potrivesc cu strategia de până acum a Uniunii Europene. Uh, Uh, raportul nu face niciun fel de uh, abordare a simptomelor. Adică, de fapt, el prezintă simptomele, dar nu vine cu niște propuneri care să meargă mai departe, să meargă la cauze. Nu se menționează cercetarea cauzelor. De asemenea, aspectele militare ale rezolvării problemei sunt văzute mult prea pozitiv și mult prea uh, puternic accentuate din punctul nostru de vedere. Se vorbește aici la formarea um, forțelor militare pentru protecția coastelor și așa mai departe. Um, o să mă opresc aici deocamdată și vom discuta pentru a vedea în ce măsură am putea să elaborăm un, un uh, propriu raport pe care să-l depunem. Uh. Mulțumesc. Charles Anac, dacă dorești să mai intervii. Da, domnule președinte, foarte telegrafic. În primul rând, uh, observația domnului Svensson uh, le salut. Uh, dânsul se interesează de mult de politica externă. Am menționat drepturile omului, nu le-am subliniat și sunt deschis pentru amendamente în acest domeniu, mai ales dacă se suprapun cu comentariile doamnei uh, Muniz. Dar, într-adevăr, regiunile controlate de Al-Shabaab, uh, uh, în aceste regiuni, într-adevăr, drepturile omului sunt o problemă și din păcate, știți, eu a trebuit să fac, am fost limitat de spațiu și n-am putut să menționez de mai multe ori, dar drepturile omului sunt uh, fundamentale. În ceea ce privește ce spuse de doamna Muni, sunt de acord cu dezarmarea, demobilizarea milițiilor. Uh, acesta este, nu este un raport al Comisiei pentru Dezvoltare, deci nu, uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului nu au intrat în sfera de acoperire a acestui raport. Dar dacă se depun amendamente în acest sens, am să uh, fiu deschis pentru ele. De asemenea, securitatea privată pe navele din regiune um, este susținută, dar, din păcate, uh, voi depune un amendament aici uh, pentru că există cazuri de nave care au fost uh, deturnate, cu toate că aveau echipamente de securitate privată la bol și forțe. Um, Într-adevăr, da, domnule Butikofer, aveți dreptate. Etiopia e o forță de stabilitate acolo, nu este o democrație care să respecte um, toate normele noastre, dar uh, uneori trebuie să acționeze și pentru a se proteja împotriva expansiunii forțelor al Shabab în regiune. Am menționat uh, reprezentantul uh, special al Uniunii Europene și am să mă gândesc cum să formulez lucrurile ca el să aibă un rol mai uh, important. Da, ați menționat uh, seziunea, um, um, sezonul musonic în care pirateria a scăzut, dar pirateria a scăzut de fapt din 2011. Um, am primit ieri informații în acest sens de la UNAFOR Atalanta și mi-a spus că abilitatea, capacitatea piraților de a deturna nave a scăzut foarte mult. Cu toate acestea, presiunile trebuie să fie menținute și sunt uh, cauze care trebuie să fie uh, abordate. Uh, doamna Lozin crede că e vorba doar de sărăcie și de depravare. Eu cred că aceasta este o cauză care contribuie la situație. Um, pentru că în Somaliland, de exemplu, nu există niciun fel de piraterie, cu toate că regiunea este mai săracă decât Puntland, care este uh, foarte aproape. Deci, cau, uh, sărăcia este doar o singură uh, cauză și uh, în Somaliland, unde există o bună guvernanță, democrație și uh, stat de drept, uh, pirateria nu este Uh, răspândită. Deci aici sunt de, în dezacord cu doamna uh, Lozing. Eu susțin uh, independența Somaliland. Ei au fost, de fapt, recunoscuți de toate uh, țările uh, prin 9000, 1991. Uh, au fost recunoscute toate țările vreo săptămână, după care s-au alipit uh, Uh, părții um, țării de lângă. Din păcate a fost un destin nefericit și uh, acum își doresc din nou independența. În orice caz, um, cred că merită să recunoaștem independența lor. Um, conferința de la Londra, uh, referitor la Somalia, a lăsat fără răspuns problema Somaliland și deocamdată trebuie să vedem cum se va tranșa problema acolo, între Somalia și Somaliland, um, la Mogadishu. În orice caz, eu am încercat să susțin această idee. Uh, și i-aș mai spune, doamnei Lozin, că, um, într-adevăr, problema uh, penuriei de apă din zonă poate să fie interesantă și, uh, de asemenea, pescuitul excesiv Um, din partea Indiei, uh, Chinei, uh, cum era pe vremuri problema spaniolă, da, pot să aibă și ele un efect, dar cred că uh, lipsa instituțiilor democratice și a statului de drept are un rol mult mai important în situația care există în regiune. În orice caz, sunt deschis și aștept amendamentele. Mulțumim ce a loc. Pe 18 septembrie, la prânz, este termenul pentru depunerea amendamentelor. Ne vom reîntâlni la ora 3 astăzi pentru a ne întâlni a, au întâlnit pe uh, doamna Cazucu Macules, uh, ministrul de externe al uh, Ciprului și dacă mergeți la prânz, vă doresc poftă bună!